legătură cu uh, despăgubirile pentru pasagerii companiilor aeriene în cazul unor neefectuări uh, de zbor sau uh, întârzieri de lungă durată. Și îi dau cuvântul raportorului, domnul Bach. Domnule vicepreședinte Cala, stimate colegi, stimați colegi, aș vrea de la bun început să felicit Comisia pentru inițiativa sa și pentru propunerea privind drepturile pasagerilor, regulamentul necesitând o ajustare, pentru că punctul nostru de plecare a fost complet nesatisfăcător. Este vorba despre uh, un subiect foarte important pentru cetățenii uh, Europei, pentru că adesea legislația europeană este privită de cetățeni ca fiind ceva care este ă, supradimensionat ă, și care limitează libertățile cetățenilor. E bine, în acest caz însă situația ă, a milioane de cetățene și cetățeni va fi îmbunătățită pentru că pasagerii companiilor aeriene vor putea fi mai bine informați despre drepturile lor și vor putea să beneficieze de aceste drepturi. M-am sprijinit pe multe hotărâri judecătorești în ultimii ani am avut legătură cu reprezentanții companiilor aeriene, dar și ai asociațiilor pasagerilor. Și pentru mine era mai important să am o reglementare eh, mai ușor inteligibilă și de aceea am introdus diverse uh, definiții în propunerea Comisiei. De asemenea, am încercat să acoperim anumite lacune în regulamentul anterior și am încercat să uh, preîntâmpinăm uh, argumente nejustificate ale companiilor aeriene de pildă, probleme tehnice înseamnă doar că să existe niște uh, dificultăți tehnice demonstrabile, certificabile. Noi am încercat să îmbunătățim propunerea Comisiei în interesul pasagerilor. În ce privește așa numitele trigger points, plățile compensatorii, de asemenea am încercat să îmbunătățim propunerea Comisiei care mi se părea că era prea prietenoasă față de industria de specialitate și nu venea suficient în întâmpinarea intereselor pasagerilor. Deci acum prevedem o despăgubire de 300 de euro pentru distanțe parcurse de până la 3500 de kilometri, de 400 de euro dacă distanța este mai mare și asemenea praguri avem îmbunătățite în ce privește compensațiile. De asemenea, în ce privește rezolvarea plângerilor, încercăm să reducem uh, termenele ca să nu se întindă pe mai multe luni uh, plata la care pasagerul este îndreptățit. De asemenea, ne dorim puncte de informare și de contact pe aeroporturi unde personal specializat, competent să poată să răspundă la doleanțele pasagerilor. Au fost îmbunătățite și drepturile pentru uh, persoanele cu dizabilități și cu uh, handicap motor. Noi sperăm ca uh, pe viitor să nu mai existe de asemenea refuz la îmbarcare, la zborul de întoarcere, atunci când pasagerul nu a efectuat zborul de dus. Noi, ă, în propunerea Comisiei, de asemenea, am operat modificări în ce privește responsabilitatea celor ă, care ă, întârzie zborurile. Pentru noi au fost de asemenea importante reglementări clare în ce privește bagajul de mână la care pasagerul este îndreptățit. De asemenea, am fost interesați uh, uh, în ce privește competențele organismelor naționale de transpunere în practică a reglementărilor privind drepturile pasagerilor. În final, aș vrea să mulțumesc raportorilor din umbră pentru foarte bună colaborare și uh, colegilor din Comisia INCO și aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Din partea Comisiei acum are cuvântul domnul comisar Calas. Prezident. Domnule președinte, stimați deputați, stimate domnule Bach, Comisia dorește să mulțumească raportorului, precum și eh, celorlalți membri ai Comisiei TRAN pentru abordarea constructivă a acestui regulament eh, privind drepturile pasagerilor. În practică, pasagerii uh, nu se bucură întotdeauna de drepturile la care, de care ar trebui să se bucure din cauza sistemului de punere în aplicare, care nu este suficient de eficient și nici aplicat în mod uniform în Uniunea Europeană. În al doilea rând, dacă companiile aeriene și pasagerii interpretează diferit aceleași texte, disputele devin inevitabile. Propunerea Comisiei are patru obiective să aducă multă claritate în text, să îmbunătățească punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor și, în același timp, să țină cont de impactul financiar asupra companiilor aeriene, pentru că au inevitabil un efect asupra prețurilor biletelor. Comisia se bucură de faptul că Comisia TRAN s-a ocupat de a pune în aplicare de dreptul la informare a pasagerilor, în al treilea rând ce trebuie să facă compania în caz de anulare a zborurilor și uh, posibilitățile de a depune plângeri. Unele dintre amendamentele Parlamentului însă pune, pun probleme. De exemplu, întârzierea pe distanțe scurte și medii. Parlamentul dorește să mențină pragurile actuale de întârzieri eh, pentru compensări. Comisia este preocupată că aceste praguri sunt prea scurte, perioade prea scurte și până la urmă um, vor avea repercusiuni negative asupra intereselor pasagerilor. În al doilea rând, nu se dă suficient timp companiilor uh, să rezolve cauzele unei întârzieri. Uh, pot exista uh, stimulente financiare de a anula zboruri, noi dorim ca pasagerii să ajungă acasă sau acolo unde au demers. Parlamentul dorește să se adopte o listă exhaustivă de circunstanțe extraordinare care scutesc compania de la a plăti compensări pasagerilor. Această listă riscă să fie um, prea rigidă. Apoi, insolvența companiilor. Um, Comisia înțelege preocuparea Parlamentului, dar propunerea ca transportatorii aerieni Um, să aibă un fond pentru rambursarea biletelor nu este o măsură adecvată. O astfel de măsură uh, ar dubla costul regulamentului actual și pare disproporționată. Comunicarea Comisiei de pe 18 martie 2013 privind protecția pasagerilor, dacă companiile devin insolvente, uh, menționează anumite angajamente care acum vor fi puse în aplicare. Stimate domnule președinte, sper că dezbaterea de azi va reuși să echilibreze diferitele interese în joc. Să nu uităm că principalul obiectiv al acestui revizuiri este să asigurăm mai bună punere în aplicare a drepturilor pasagerilor aerieni și rezolvarea plângerilor în mod simplu uh, în interesul uh, pasagerilor și al companiilor. Mulțumesc. Avizul uh, Comisiei IMCO ne va fi transmis de colegul Hans-Peter Mayer. Stimate coleg, vă rog aveți cuvântul. Stimate colegi, stimați colegi, raportorul propune pe drept cuvânt ca pasagerii care ratează zborul de dus din diverse motive, de pildă întârzieri pe autostradă, să aibă dreptul totuși la un zbor de întors. Dar acest lucru este valabil doar pentru zboruri simple dus-întors, nu eh, pentru zboruri care sunt formate din mai multe segmente. Pentru că dacă este un zbor simplu, până acum companiile refuzau îmbarcarea celor care rataseră zborul de dus și nu mai aveau dreptul să beneficieze de biletul lor nici la întoarcere. Eu cred că Există însă din acest punct de vedere o nedreptate față de pasagerii care au un zbor din mai multe segmente. Eu cred că toți ar trebui să aibă dreptul să se întoarcă chiar dacă nu au efectuat primul zbor. Mulțumesc foarte mult. Matiu Groș este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, stimate domnule comisar, stimați colegi. Înainte de toate doresc să-i mulțumesc raportorului nostru, George Bach, pentru că mi se pare că a desfășurat o activitate foarte bună în căutarea unui bun echilibru între așteptările pasagerilor și uh, interesele companiilor aeriene. Există, în primul rând, un demers în favoarea transparenței, a clarificării curților, pentru că existau diverse hotărâri ale curților europene de justiție care acum au fost integrate prin deciziile lor în acest regulament. Eu cred, bineînțeles, că trebuie să echilibrăm dacă despăgubirea corespunde și uh, pagubei pe care pasagerul a înregistrat-o, pentru că uneori o despăgubire chiar de 600 de euro nu poate să îl mulțumească pe pasagerul care a ar fi avut mai degrabă nevoie de, de pildă, un zbor de întoarcere în patrie. Pe de altă parte, nu era drept iarăși ca un pasager care a plătit 20 de euro pentru bilet să fie îndreptățit să primească 400 de euro de spăgubire. Eu cred că acum acest regulament va avea o valoare adăugată pe plan european dacă situațiile de rezolvare sunt rezonabile și unitare pe plan european. Foarte important pentru mine este și eh, modul în care de aici înainte pasagerii vor putea să fie informați. Uneori, sigur că se face trimitere la uh, internet uh, recomandându-se pasagerului citește cele 20 de pagini uh, ca să te lămurești ce bagaj ai dreptul să ai la tine. Eu cred că toate aceste lucruri trebuie să fie sintetizate, clarificate și că documentul pe care dorim să îl adoptăm uh, va fi binevenit inclusiv pentru legislația europeană uh, privind drepturile pasagerilor. Mulțumesc foarte mult, doamna Verniu. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, astăzi ne vom pronunța pe marginea unui text important care va duce îmbunătățiri reale pentru drepturile concetățenilor noștri, care călătoresc tot mai des cu avionul și care se confruntă câteodată cu situații dificile, că e vorba de complexitatea stabilirii tarifelor, faptul că nu primesc asistență sau practicile comerciale neloiale. Propunerea Comisiei conținea foarte multe, mulți pași înainte față de situația actuală. Eu sper că am reușit să o îmbunătățim și aș dori să mulțumesc raportorului și colegilor uh, din uh, celelalte grupuri pentru acest uh, rezultat. Noi uh, propunem mai multe măsuri. De exemplu, uh, n-are rost ca uh, pasagerii să beneficieze de drepturi foarte extinse dacă, în realitate, companiile aeriene invocă probleme tehnice și astfel evită respectarea acestor drepturi. De aceea dorim să, încadrăm foarte strict circumstanțele excepționale pe care să le poată invoca companiilor, companiile. Apoi, dreptul la compensații financiare în caz de întârziere e foarte important, dar trebuie să ținem cont și de faptul că destinațiile pasagerilor sunt uh, foarte diverse, cu consecințele normale, uh, ne uitând faptul că trebuie să avem un spațiu aerian uh, continental comun. Deci trebuie să permitem să păstrăm cele trei praguri pentru plătirea de compensații financiare um, care ar putea să ducă la progrese pentru consumatori, dar care ar putea să facă companiile să anuleze zborurile și să nu încerce să respecte aceste termene nerezonabile. De, ace- de asemenea, refuzul la îmbarcare, um, dacă pasagerul nu a beneficiat de biletul dus, nu ni se pare corect. Aș dori să mai menționez transparența totală a prețurilor, care să permite consumatorilor să facă o comparație între uh, bilete, inclusiv pentru bagaje, um, neplata suplimentară a unui uh, preț pentru bagajele pe lângă obiectele personale și apoi aceste ghișe în aeroporturi care să le permită consumatorilor să se adreseze uh, unui uh, omolog. Deci uh, stabilim uh, drepturi pentru pasageri și obligații reale pentru companii și astfel intrăm foarte bine în negocierea cu Consiliul. Mulțumesc! Următoarea vorbitoare este doamna Savisar Thomas. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule comisar Calas, dragi colegi, în numele Uh, grupului ALDE, aș dori să vă spun că noi întotdeauna am fost pentru respectarea drepturilor pasagerilor. Eu uh, am uh, participat la elaborarea mai multor rapoarte care vizează acest subiect al drepturilor pasagerilor și sper că ele vor fi cu adevărat respectate. Raportul actual a apărut datorită situațiilor, din păcate, mult prea dese care apar în ceea ce privește nerespectarea obligațiilor de, vol de zbor. Uh, Uh, criza uh, norului de cenușă uh, din Islanda ne-a arătat că e nevoie de un cadru reglementar mai strict atât în ceea ce privește drepturile călătorilor cât și în ceea ce privește obligațiile lor. Pasagerii trebuie să fie informați și trebuie să aibă dreptul la un sistem de compensații când apar probleme. E foarte important ca pasagerii să-și cunoască drepturile și obligațiile. Um, adesea, călătorii nu sunt uh, la curent în legătură cu uh, drepturile lor și companiile aeriene nici nu fac suficient pentru a-i uh, informa. Aș dori să salut faptul că datorită eforturilor companiei de transport, pasagerii sunt mai bine informați în ceea ce privește dreptul lor în cazul unor anulări sau a întârzieri a ajungerii la destinație. Personalul de zbor va fi mai bine uh, Uh, mai bine uh, format și uh, pentru a ajuta pasagerii cu dizabilități care nu vor putea să fie lăsați în urmă, să li se refuze îmbarcarea doar pentru că nu se pot deplasa singuri. Salut faptul că Comisia sprijină și companiile regionale și această, um, acest termen de 90 de minute în care aceste companii regionale să nu trebuiască să fie trase la răspundere pentru sau să trebuiască să plătească compensații pentru uh, o uh, legătură um, ratată. Uh, de asemenea, uh, și faptul că nu uh, li se poate refuza pasagerilor îmbarcarea dacă nu au beneficiat, dacă nu au folosit tichetul, biletul de dus, mi se pare interesantă. Aș dori să mulțumesc socialiștilor care au sprijinut, sprijinit compromisul la comisie, dar am înțeles că acum și-au schimbat poziția. Și de aceea noi la grupul ALDE nu uh, sprijinim amendamentele de la IMCO, amendamentele Maier. Aș dori, în fine, să mă refer la Gibraltar. Președintele o întrerupe pe vorbitoare care și-a depășit timpul. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Avem uh, o listă lungă de vorbitori și la prânz avem voturi, de aceea rog pe toată lumea să respecte timpul de intervenție. Domnul Taylor. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi vă vorbesc în calitate de raportor pentru raportul de anul trecut privind regulamentul 601 uh, și 1008. Uh, Doresc să mulțumesc uh, domnului raportor Bach pentru abordarea sa foarte constructivă și mă bucur să spun că am reușit să schimbăm accesul, uh, accentul pus în uh, propunerea comisiei um, de pe accentul pus pe um, companiile aeriene, pe avantajarea lor și acum um, textul a devenit unul în avantajul pasagerilor. Deși eu consider că compensarea trebuie plătită după o întârziere de o oră, dar n-a avut câștig de cauză. În schimb, s-a votat compensarea după întârziere de trei ore. Um, și asta confirmă și poziția Curții de Justiție, uh, care uh, a uh, acceptat întârzierea de trei ore ca fiind cea care necesită uh, compensare. În propunerea Comisiei acesta era de cinci ore. Voi sprijini Uh, și definirea mai precisă a circumstanțelor extraordinare pentru a nu permite companiilor să se ascundă în, urma acestei, în spatele acestei scuze pentru a nu compensa um, pasagerii care au avut de suferit. Se îmbunătățește și comunicarea cu pasagerii și sper că punerea în aplicare poate fi îmbunătățită. Și în acest sens, sugestia noastră um, de a avea organisme de mediere independente cred că va fi foarte utilă și prevederea privind impactul asupra mediului și asupra eficienței energetice a zborurilor uh, se va regăsi pe bilete și pe site-urile web. Oamenii nu pot uh, să dea dovadă de mai multă responsabilitate față de emisii dacă nu știu uh, care sunt emisiile cauzate de călătoriile lor. Doresc să mulțumesc încă o dată domnului Bach pentru abordarea sa constructivă. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna Foster. Well, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte calitate de raportor din umbră inițial din partea grupului PPE pentru regulamentul din 2004, cred că varianta aceasta corespunde mai mult intereselor pasagerilor. După cum s-a spus, după incidentul cu norul de cenușe din Islanda, am înțeles că este vital să revizuim acest regulament pentru a-l echilibra mai bine. Aș vrea să să-i mulțumesc lui George Bach, raportorul nostru, care a, s-a arătat neobosit în a găsi uh, soluții favorabile și a lucrat și în uh, timpul vacanței. Din păcate, însă, uh, eu cred că um, ar putea să existe și consecințe ne Uh, dorite pentru pasageri uh, conform propunerii Comisiei. Eu cred că și modificările legate de praguri pe care le propune Parlamentul European ar putea să îmbunătățească lucrurile. Noi uh, ne-am luptat din greu în acest Parlament pentru a susține inclusiv micile aeroporturi și comunitatea celor care lucrează acolo. Există părți ale acestui raport care, da, dacă vor fi adoptate, vor crea probleme. Eu cred că um, în legătură cu aceste praguri stabilite, um, sigur se acționează acum în avantajul pasagerilor, dar consecințele ar putea să fie că și mai multe zboruri vor fi anulate, ceea ce um, ar transforma totul într-o uh, practică uh, nefericită. În ce privește nivelul compensației, deciziilor. De, eu cred că, de asemenea, nu în toate situațiile se, ele reflectă costurile, pentru că există și bilete foarte uh, ieftine și uh, compensațiile prevăzute pentru întârzieri sunt foarte mari. Dar eu cred că toate aceste probleme pot până la urmă să fie clarificate în baza adoptării unor amendamente. În ce privește Gibraltarul, uh, sigur că există în continuare probleme, dar aș vrea să clarific clarific lucrurile. În 2006, guvernele din Marea Britanie, Spania și Gibraltar au semnat un acord uh, prin care Gibraltarul este parte a pieței unice ca atare, într-un fel, parte a Uniunii Europene și cred că trebuie să se extindă drepturile pasagerilor și asupra Gibraltarului ca eh, pretutindeni în Uniunea Europeană. Noi, în Comisia TRAN, am pierdut eh, șansa de a introduce amendamentul, dar sper că vom putea să o facem în plenară. Președintele o întrerupe și dă cuvântul domnului Colicec. Dragi colegi, Drepturile pasagerilor au fost reglementate de ceva timp încoace, însă doar uh, în ultimii ani ele au fost cu adevărat uh, promovate în uh, aeroporturi. Pasagerii, de exemplu, au tre- două luni la dispoziție pentru a depune o plângere uh, după incidentul survenit și compania aeriană este obligată să dea un răspuns pasagerului în două luni. În compromisul nostru încercăm să ajungem la un echilibru uh, respectiv încercăm să ne asigurăm că companiile nu se eschivează în fața obligațiilor uh, care le revin în fața călătorilor. Există o listă neexhaustivă în ceea ce privește circumstanțele excepționale și apoi la anexa 2 figurează și un fel de ghid uh, pentru călători, un ghid de bune practici. Deci am putea vorbi, că, am putea vorbi de uh, îmbunătățiri față de regulamentul din 2004, de exemplu, uh, persoanele cu dizabilități, uh, copii sau uh, transportul de uh, instrumente muzicale uh, sau de uh, echipamente uh, sportive. Uh, în uh, cazul uh, biletelor multiple, călătorii vor putea să folosească selectiv biletele. De asemenea, avem o nouă normă aviatică și aici aș dori să lansez un apel domnului comisar. În Republica Cehă, agențiile de călătorie sunt asigurate în cazul insolvenței. Nicht ständig, nahezu 30 Va trebui să uh, vă rog din nou să nu depășiți timpul de intervenție. Domnul Imbrasas nu este prezent în sală. Doamna Doț. Herr Koch. Nu este nici din să prezinte, domnul Koch are cuvântul. Domnule președinte, domnule comisar, raportul colegului meu uh, George Bach este foarte favorabil intereselor pasagerilor, pentru că drepturile lor sunt consolidate substanțial, atât prin propunerea Comisiei, cât și prin amendarea de către Parlament. Dar eu cred că există un anumit risc să facem cadouri prea mari pasagerilor. De aceea am o atitudine critică față anumite eh, prevederi. Eu v-aș ruga pe toți să fiți favorabili eh, raportului așa cum a fost el votat în Comisia TRAN. Este vorba de pragurile stabilite, cele trei eh, praguri cum sunt descrise. Este o abordare realistă. Dacă ar exista doar două praguri, aproape că nu ar mai exista posibilitatea la îndemâna companiilor să rezolve problema întârzierilor și ar prefera să anuleze zborurile, ceea ce până la urmă nu este în interesul final al consumatorului. De asemenea, mi se pare că stabilirea uh, compensațiilor um, ar putea să fie prea scumpă pentru companiile low cost, de pildă. Deci eu cred că uh, și companiile aeriene trebuie să aibă posibilitatea să facă oferte uh, atractive, pentru că în cele din urmă pasagerii sunt beneficiarii. Eu uh, cred că um, există riscul până la urmă să dispară zborurile low cost dacă vom uh, continua pe această cale. Eu cred că trebuie să ne gândim și pe termen lung, nu numai de rezolvări pe termen scurt. Stimate coleg, acceptați un cartonaș albastru. Domnul Leichtfried ar dori să vă pună o întrebare, uh, domnule Koch. Acceptați? Domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, eu am avut o tresărire. V-am ascultat cu interes, dar la un moment dat ați spus că dacă uh, uh, acum uh, a, se apropie alegerile, uh, există riscul să fim uh, prea uh, populiști în ce privește relația cu pasagerii. Aceasta să fie linia PPE, doar când vin alegerile încercăm să ne apropiem de cetățeani sau v-am înțeles greșit? Nu, m-ați înțeles bine. Eu cred că politica înseamnă echilibrarea intereselor și trebuie să acționăm în acest sens. Următorul vorbitor pe listă este domnul El Quadragui. Vicevoorzitter van de comisie, collega's. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Astăzi dezbatem un dosar foarte important, care vizează direct pe cetățenii europeni, în mod foarte concret. Și poate pune Uniunea Europeană într-o lumină pozitivă. Um, textul din 2004 trebuie actualizat, rămâneau uh, lacune legislației și posibilități de interpretare și trebuie, bineînțeles, ținem cont și de hotărârile Curții de Justiție. Grație domnului raportor Bach și cu ajutorul celorlalți raportori din umbră, cred că textul legislativ de astăzi este mult mai bun. Vorbim despre drepturile de indemnizare, inclusiv pentru întârzieri, nu doar pentru cazurile de anulare a sporurilor. Acest lucru e foarte important și la fel de important să se definească exact circunstanțele extraordinare. Și textul actual o face foarte bine. Un lucru și mai important este ca pasagerii să fie ajutați când au probleme. Adică trebuie să uh, se prevadă în cel mai bun mod de a, de a informa când lucrurile nu merg bine. Ei trebuie să fie informați de ce, la ce asistență au dreptul, uh, trebuie să știe cum vor fi tratate plângerile, pasagerii trebuie să știe ce bagaje pot să ia cu ei și așa mai departe. Aceste lucruri sunt devenite mult mai clar și de aceea acest text este un pas înainte important. Încă câteva cuvinte în legătură cu propunerea Comisiei. Parlamentul, prin acest raport, a îmbunătățit-o mult și cred că astfel textul devine o bază excelentă pentru uh, negocierile ulterioare. Acum Consiliul trebuie să acționeze și sper că și el și Consiliul va acționa în interesul pasagerilor, drepturilor lor pe care le-am apărat întotdeauna. Mulțumesc! A venit și doamna Doț în rândurile noastre, îi dau cuvântul. Thank you, uh, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-a acordat uh, ocazia de a lua cuvântul. Domnule președinte, eu reprezint Irlanda de Nord, care se află la periferia Europei. Eu sunt foarte conștientă de piedicile uh, cu care se confruntă rezidenții din țara mea, care duc la anulări de zbor, la întârzieri îndelungate și de aceea salut uh, această dezbatere în legătură cu protejarea drepturilor lor. Uh, pentru a uh, genera creștere economică trebuie să încurajăm uh, antreprenoriatul, să spărim turismul și am putea să facem acest lucru prin a ne asigura că vizitatorii, turiștii se simt bine când călătoresc pe avion. Astfel, trebuie să asigurăm uh, protecție uh, pasagerilor care uh, suferă de pe urma anulărilor de zboruri sau întârzierilor foarte îndelungate. Trebuie să li se garanteze cazadarea, cazarea și trebuie de asemenea ca persoanele cu dezabilități să fie ajutate atunci când companiile dau faliment, de, ace- de asemenea, ele trebuie, pasagerii trebuie să fie ajutați. Salut acest lucru. De asemenea, să nu uităm că uh, aceste conexiuni aeriene aduc locuri de muncă într-o uh, regiune și uh, Uh, trebuie să ne asigurăm că companiile aeriene nu uh, suferă de pe urmă unei poveri uh, legislative. Dacă găsim un echilibru, atunci putem găsi un bun de a continua. Mulțumesc, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colegi, stimați colegi, doamnelor și domnilor, dragă George Pach, ai desfășurat o activitate extraordinară și cred că este un succes în ce privește drepturile pasagerilor. Noi știm cu toții ce se poate întâmpla pe un aeroport. Se pierd bagaje, întârzie zboruri și de multe ori nu ai unde să depui o plângere. Cred că toți am trecut prin situații similare. Acum lucrurile se îmbunătățesc substanțial. Propunerea comisiei chiar a fost îmbunătățită în favoarea pasagerilor de către George Bach și cred că trebuie să așteptăm cu interes acest document. Am obținut niște îmbunătățiri, avem, am decis care să fie compensațiile la uh, diversele uh, termene de întârziere, am stabilit pre praguri, am stabilit uh, limitări, am definit situațiile, circumstanțele excepționale. Ne dorim de asemenea o mai bună informare a pasagerilor pentru că există de la bun început o mai mare transparență și să găsești pe aeroport o persoană uh, de contact este de asemenea esențial. Deci încercăm inclusiv să clarificăm lucrurile privind transportul instrumentelor muzicale la uh, bordul avionului și de asemenea și acea regulă One Back Rule, care a fost uh, privită de mulți pasageri ca o dificultate, cred că uh, a suferit îmbunătățiri. Bun, uh, în ce privește Gibraltarul? Gibraltarul face parte din Europa, este evident și cred că acest drept ar trebui să intre în vigoare și în Gibraltar. Mulțumesc foarte mult. Doamna Meissner. Nu, doamna Lichtenberger. Mulțumesc foarte mult! Am uh, folosit uh, timpul până la decizia aceasta pentru a întreba pe aeroporturi, pe pasageri, dacă vreodată au cerut compensații și dacă le-au și primit și rezultatul a fost de-a dreptul deprimant. În primul rând, oamenii nici măcar nu uh, îndrăznesc să facă plângeri pentru că se gândesc că ar fi inutil. În al doilea rând, cei care au făcut plângeri au trebuit până la urmă să încerce să uh, își uh, impună drepturile pe cale juridică, pentru că altfel nu ar fi ajuns să obțină compensații. Ca atare, eu cred că situația nu mai putea să continue așa. Domnul comisar Calas inițial a făcut o o propunere care nu ar fi făcut decât să înrăutățească lucrurile pentru că nu a reacționat decât în favoarea companiilor aeriene, fără să țină seama de interesele pasagerilor. Deci mie mi se părea uh, absolut grav. Iar în ce privește cazurile de forță majoră, uh, era tratat uh, și invocat chiar atunci când doar uh, un șurub uh, cădea. Deci eu cred că o companie aeriană uh, trebuie asemenea um, probleme tehnice să le remedieze fără să invoce uh, cauza de forță majoră și să existe definiții clare din acest punct de vedere. Eu cred că amendamentele pe care le propunem noi la propunerea Comisiei trebuie să fie adoptate. Noi trebuie să apărăm interesele pasagerilor pentru că la nivelul companiilor există mai degrabă o poziție de monopol. Doamna Lichtenberger, acceptați un cartonaș albastru? Domnule Kreml, vă rog. Vrem să întreb în ce privește această regulă privind un singur bagaj la care ai dreptul. Nu discriminează femeile, pentru că dacă ești femeie mai ai și o uh, geantă și un bagaj. Și atunci femeia trebuie să plătească pentru faptul că mai are și geantă. Nu vi se pare că exista o discriminare pentru femei? Da, este o discriminare, indiferent că e vorba de bărbați sau femei, mai ales pentru toți cei care trebuie să ia și un al doilea avion uh, pentru acest tip de transfer și uh, să zic, punem că în primul avion uh, ai dreptul să ai și geanta la tine, în al doilea nu, dar timpul este foarte scurt între o, o îmbarcare și alta. Și vreau să vă spun că în ultimii ani de vreo 17 ori mi s-a întâmplat să mi se rătăcească bagajul. Mulțumesc. Următoarea intervenție, domnul Filip Mulțumesc. Parlamentul are de această dată oportunitatea de a îmbunătăți viața cetățenilor. De prea multă vreme, anumite, subliniez anumite companii aeriene au uitat de drepturile pasagerilor la compensări când uh, registrează întârzieri mari în călătoriile lor. Cu acest regulament se prevede o listă exhaustivă a circumstanțelor extraordinare uh, Uh, pentru a permite um, pasagerilor să fie compensați dacă companiile întârziază întârzieri din cauza uh, uh, proastei gestionări a zborurilor. Cetățenii vor fi mai bine informați în legătură cu bagajele permise și vor fi asigurați că nu vor fi penalizați de companiile aeriene pentru că cumpără bunuri în aeroporturi. Dar să nu uităm de Gibraltar. Dacă amendamentele care recunosc Gibraltarul ca aeroport european nu sunt votate, nu pot sprijini acest regulament și cer tuturor colegilor să sprijine aceste amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Omarji. Domnul președinte, eu nu o să vorbesc uh, îndelung. Aș dori să atrag atenția colegilor în ceea ce privește Uh, pasagerii, situația pasagerilor care merg sau se întorc din regiunile ultraperiferice. În acest regulament, aceste zboruri sunt considerate ca fiind extracomunitare uh, și aceasta contravenind tuturor uh, principiilor care situează regiunile ultraperiferice în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că regimul de despăgubiri în cazul întârzierilor este mai uh, puțin favorabil acestor pasageri. Am uh, depus o serie de amendamente pentru a corecta această situație și îi rog pe colegi să le susțină. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Dartmouth acum. Uh, to declare an interest. Domnule președinte, eu am onoarea de a reprezenta aici Gibraltarul și cetățenii din Gibraltar și acum iau cuvântul pentru um, a vorbi tocmai despre uh, problemele potențiale de la aeroportul din Gibraltar. Problema este că guvernul spaniol, în mod sistematic uh, și intenționat, um, realizează controle foarte amănunțite uh, la granița terestră dintre Gibraltar și Spania, de unde se creează întârzieri și cetățenii din Gibraltar, ca și cei spanioli, au de suferit astăzi uh, transportul aerian devine foarte important. Și um, eurodeputații astăzi doresc să îmbunătățească drepturile pasagerilor aerieni, dar nu trebuie sufocat transportul aerian uh, spre și dinspre aeroportul din Gibraltar. Vă cer să sprijiniți amendamentele noastre pentru Gibraltar astăzi. Doresc să continui spunând că auzim. Îmi pare rău, n-am văzut că nu mai am timp. Mulțumesc. Mulțumesc. Așteptați o întrebare cu cartonașul albastru? Vă rog. Sí, gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule deputat, am impresia că um, memoria dumneavoastră în legătură cu Gibraltarul uh, nu mai e foarte bună. Pentru că, înainte de incidentele de la frontiera de la Vieja, care a făcut obiectul unui studiu al Comisiei, s-a evaluat tocmai dacă se fac exces, face exces de zel în această, la această frontieră a zonei Schengen. Nu, studiul Comisiei a arătat că nu se face exces de zel. S-au luat doar măsuri pentru a evita contrabanda cu țigări. Are cuvântul pentru a răspunde domnul Dartmouth. Domnule, vă asigur că am o memorie excelentă. Cred că e chiar mai bună decât a dumneavoastră. Într-adevăr, comisia a făcut o inspecție acolo la frontieră. Dar comisia a anunțat guvernul spaniol cu mult timp înainte că o să vină în vizită. Așa că autoritățile spaniole s-au pregătit, să spunem. Dar adevărul este că întârzierile la frontieră continuă și dumneavoastră ar trebui să vă fie rușine. Thank you. Mulțumesc. Domnul Riche. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în primul rând colegului George Bach pentru tot ce a făcut uh, uh, pentru acest dosar. Această propunere a Comisiei are ca menire revizuirea drepturilor pasagerilor în, cazul unei întârzieri, anulării zborului și așa mai departe. Parlamentul, prin contribuția sa, a consolidat uh, drepturile pasagerilor prin uh, activitatea um, raportorului și amendamentelor. Uh, litigiile au dus la o jurisprudență bogată a Curții Europene de Justiție, deci era momentul, era timpul ca legiuitorul să intervină și e foarte important pentru că călătoria în sine reprezintă un stres și deci nu trebuie să mai venim cu un stres suplimentar de stres de ordin juridic. Uh, votul de mâine ne va uh, duce la un cadru mai uh, bine consolidat în Europa și drepturile pasagerilor vor fi consolidate. Rolul organismelor naționale însăcinate cu aplicarea textului va fi consolidat. Totuși, aș dori să-mi exprim un regret. Faptul că nu am reușit să-i convingem pe colegi să obținem uh, interzicerea refuzului de îmbarcare legat de o suprarezervare. Uh, cumpărarea unui uh, bilet de avion ar trebui să fie asemănătoare cu uh, semnarea unui contract. Fiecare cetățean care cumpără un bilet ar trebui să aibă un loc garantat în avion și acest drept nu ar trebui să-i fie retras din motive comerciale. Refuzul la îmbarcare ar trebui să fie permis doar atunci când e vorba de o măsură care duce la uh, o securitate sporită și aceasta în uh, circunstanțe excepționale de ordin sanitar sau terorist și uh, Uh, această, acest refuz la îmbarcare, care duce astăzi la situații arbitrare, care permite doar companiilor să aibă câștig de cauză, eu uh, uh, sper ca colegii care vor fi vizați sau care deja au fost vizați de această situație să se gândească mai bine la vot. Iată regretul pe care doream să-l exprim. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Vă rog să mă înțelegeți că nu mai eh, pot să accept eh, în cadrul cartonașului albastru pe cineva care a avut deja șansa să intervină, pentru că altfel intrăm în criza de timp. Trebuie să eh, dăm șansa de a interveni unui număr cât mai mare de colegi. Următoarea vorbitoare pe listă este doamna Ioala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Cu 10 ani în urmă a fost adoptat primul regulament în ce privește drepturile pasagerilor. Între timp, existat și alte regulamente privind circulația pe căile ferate, circulația maritimă. Mă bucur că acum Comisia a um, înțeles necesitatea de a actualiza acest regulament uh, privind pasagerii companiilor aeriene. Eu mulțumesc raportorului domnul Bach care uh, a ținut seamă și de persoanele care sunt cele mai afectate. Persoane care călătoresc cu copii mici, cu cărucioarele care trebuie să poată fi urcate la bordul aeronavei și este important să poată să ajungă cu căruciorul până la avion, tot așa cum e important să poți să urci la bord și instrumentele muzicale. Dar uh, mai există și alte exemple. Uh, trebuie să ținem seama de drepturile persoanelor cu dizabilități uh, care trebuie să ajungă cu căruciorul pe rotile până la avion. Am vorbit și despre clasificarea bagajelor de mână și trebuie să se țină seama și de geanta pe care femeile o poartă de obicei. De asemenea, bagaje tip duty free Uh, cu articole cumpărate la aeroport. Iar în ce privește companiile aeriene, uneori ele au creat situații foarte dificile pentru pasageri. Prin compensațiile prevăzute, cred că lucrurile pot fi rezolvate. Dar, sigur, nivelul compensațiilor de asemenea trebuie să fie um, reglementat și uh, poate ajustat cu anumită ritmicitate. Și din acest punct de vedere, poate că uh, ar trebui să mai facă propuneri comisia. De asemenea, îngrijirea a pasagerilor când avem de a face cu întârzieri. Mulțumesc, doamna uh, Meisner. Uh, aveți dreptate. Uh, am încălcat principiul pentru că nu am văzut că doreați să adresați o întrebare. Pe ca să fiu drept, vă dau acum această șansă. Mulțumesc, domnule președinte. Da, sigur, și Kramer a vorbit, dar vreau să-l întreb pe uh, Dominic Riche, dar mi-e teamă pentru că el acum nici măcar nu mă ascultă. Dominic, vreau să-ți adresez o întrebare. Domnul Riche, doamna Mais ne dorește să vă adreseze o întrebare. Stimate coleg Dominic Riche, S-a vorbit despre o discriminare a femeilor aplicându-se acea regulă privind un singur bagaj. Credeți că putem modifica uh, aceste prevederi astfel încât femeia să poată să uh, aibă și o geantă de mână? Thank you, Mr. Riquet. Mulțumesc, domnule Riche. Bineînțeles eu împărtășesc observația Ghezinei Meisner în legătură cu acest subiect. Dar, Sigur că trebuie să ne gândim și la posibilitatea de un asemenea al doilea bagaj, dar atunci trebuie să definim și ce înseamnă o geantă, că uneori geanta poate fi mică sau poate avea chiar dimensiunile unei mici valize. Mulțumesc, domnul Benion. Thank you, Chair. Now... Mulțumesc, domnule președinte. Drepturile pe care dă acest act legislativ pasagerilor care pleacă din uh, aeroporturile Uniunii Europene și îmi pare rău că geuratarul nu este inclus dacă amendamentele nu trec, uh, sunt legate de drepturile fundamentale. Uh, legea actuală nu a fost ușor de pus în aplicare, mai ales în ceea ce privește circunstanțele extraordinare și autoritățile aviatice, de exemplu Regatul Unit, se chinuie să pună în aplicare acest termen. Și cred că lista noastră de circunstanțe extraordinare poate ajuta în acest sens. Sper că textul de astăzi va da mai multă claritate. Pasagerul trebuie compensat dacă întârzierea sau anularea are loc dintr-un motiv care nu este deloc o circunstanță extraordinară. Să nu uităm uh, și uh, regulile privind bagajele, eliminarea acelei reguli, reguli privind un singur bagaj. Și uh, textul nu uită nici persoanele cu disabilități. Însă nu accept amendamentele exagerate. Uh, pentru că consecințele lor vor fi mai multe anulări, mai puține zboruri regionale, mai puține eh, bilete ieftine și reguli mai multe pentru pasageri. Dorim ca legislația să aducă un eh, climat de egalitate pentru pasageri. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Cramer. Domnule președinte, propunerea Comisiei um, ar fi fost până la urmă un zbor lin pentru companii și o prăbușire pentru pasageri. Eu cred că um, ar fi fost inacceptabile propunerile comisiei. Eu nu înțeleg de ce dumneavoastră nu aveți în față decât interesele marilor companii aeriene de a face un profit cât mai mare. Pentru că uh, eu cred că propunerile dumneavoastră erau mai uh, proaste, mai slabe decât regulamentul care este în clipa de față în vigoare. Eu uh, cred că uh, trebuie să existe compensații indiferent de distanța pe care pasagerul urmează să o parcurgă. În continuare însă companiile sunt cele care prin lobby sunt avantajate. Primesc câteodată 30 de milioane um, cadou pe an din partea pasagerilor pentru că uh, spre deosebire de căile ferate nu sunt obligate să plătească statului uh, impozite pentru aceste venituri. Mulțumesc, domnul Vlasac. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor. Această propunere de regulament cu privire la drepturile pasagerilor analizează chestiunea mai ales din perspectiva călătorului a pasagerului și aceasta pe drept cuvânt. Mă gândesc mai ales la Uh, prețuri, mă uh, refer, refer la uh, biletele multiple, în cazul în care o parte din bilet nu este folosită, circunstanțele excepționale, bagaje și așa mai departe. Salut toate aceste prevederi. Pe de altă parte, în ciuda acestor celor mai bune intenții, Uh, drepturile uh, pasagerilor sunt tratate câteodată ori uh, la modul prea laxist, ori prea strict. Nu cred că consumatorul trebuie hrănit cu lingurița în acest fel. Nu cred că ar trebui ca companiile să își ajusteze tarificarea, de exemplu, doar pentru a putea respecta acest text legislativ. Deci cred că trebuie să aprofundăm această, acest regulament pentru a-l îmbunătăți. Mulțumesc, domnul de Grandes Spascual. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest regulament excelent este un bun exemplu al modului în care acțiunea Parlamentului European poate să aducă valoare adăugată în cadrul procesului uh, um, legislativ în calitate de colegiuitor îmbunătățind drepturile pasagerilor aerieni. Este clar că până acum pasagerul era cel care se afla într-o situație dezavantajată față de companie. De acum încolo, pasagerul va putea beneficia de drepturile sale. Deci acest dezechilibru între poziția pasagerului și a companiei va fi reechilibrat. Compensările prevăzute în caz de întârziere sunt un lucru bun. Precum și în caz de refuz al îmbarcării. Și se prevăd și măsuri în cazul falimentului unor companii. Trebuie să se găsească, domnule comisar, garanția aici. Doresc să revin la problema Gibraltarului. Știu că uh, toți britanicii se simt uh, vizați, implicați când e vorba despre Gibraltar, dar să nu uităm că Comisia a fost în inspecție la graniță între Spania și Gibraltar. De multă vreme se spune că problemele trebuie rezolvate prin dialog între două țări prietene. Trebuie să cădem de acord, trebuie să evităm um, o încrâncenare a situației, trebuie să rezolvăm acest vechi conflict pe calea dialogului. Uh, pentru că suntem state partenere. Cred că textul de azi este un pas înainte important. Mulțumesc, are cuvântul domnul Simpson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-l felicit pe raportor și raportorii din umbră pentru acest raport excelent și, de asemenea, felicit Comisia că a abordat acest subiect. Dar ă, sigur că ă, trebuie să ne întrebăm de ce a fost necesară o revizuire a acestui regulament. Și era necesară pentru că regulamentul ă, actual a fost utilizat abuziv de către companiile aeriene și de către autoritățile naționale de reglementare mare. Erau într-un fel încurajate companiile să nu acționeze um, în uh, compensarea uh, de um, pasagerilor. Tocmai de aceea eu cred că Pasagerii care au fost afectați de către zboruri anulate um, nu au avut șanse să obțină compensații. Doar 2% din ei uh, până la urmă au reușit să-și impună drepturile. De ce? Pentru că până la urmă companiile sunt solidare în a-și apăra interesele. E bine, acest regulament acum va restricționa o asemenea atitudine. Este foarte uh, clar că probleme tehnice care apar în ce privește privește întreținerea aeronavei nu pot fi invocate ca fiind cazuri de forță majoră. Iar dacă zborurile sunt uh, întârziate, uh, sesizabil și dacă sunt anulate zboruri, atunci pasagerii vor avea dreptul la compensații. Uh, eu spun acum acestui Parlament și industriei de aviație că această reglementare tare este acum legată de drepturile pasagerilor și nu de drepturile companiilor și îi uh, mulțumesc și uh, Monica uh, pentru că mi-a demonstrat de ce acest regulament trebuie să fie corectat. Pentru că a existat în august 2012 întârzieri de 26 de ore și compensația primită de pasager a fost egală cu zero. Mulțumesc, doamna Bilbao Barantița domnule președinte. Acest regulament este indispensabil pentru a face ordine într-un sector care se confruntă cu dificultăți și mă gândesc la dezordine care vizează pe călătorii, dar și companiile aeriene din mai multe state membre, dar care vizează direct competitivitatea și concurența. Uh, iată, textul uh, de față va simplifica regulile foarte complexe dinainte. Încercăm să definim uh, mai bine condițiile pentru a acorda de compensații. De asemenea, dreptul la informare al călătorilor este sporit, ceea ce face ca viața celor care vor călători, care călătoresc des, să fie înlesnită. Uh, de asemenea, ghișeul din uh, aeroport uh, mi se pare o idee foarte bună pentru că astfel mm, călătorul poate să fie mai bine informat. Trebuie să evităm și problemele legate de tarifele practicate de către companiile low cost. Avem nevoie de reguli clare pentru a ne asigura că uh, nu se iau decizii în mod arbitrar și trebuie de asemenea să depunem eforturi în ceea ce privește persoanele drepturilor cu dizabilități. Sper că uh, propunerile Parlamentului să fie acceptate. Mulțumesc, doamna Gerling. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru uh, modul dificil în care a reușit să reechilibreze acest text, menținând pe de o parte prețul, uh, drepturile pasagerilor și pe de altă parte viabilitatea companiilor aeriene și îl fericit pentru asta. Însă îmi pare rău că Comisia pentru Transportul a respins amendamentele privind Gibraltarul. Problema este că nu se justifică excluderea cetățenilor din Gibraltar, cetățeni ai Uniunii Europene de la aplicarea acestor drepturi ale pasagerilor care se aplică tuturor celorlalți cetățeni. Este un caz de discriminare, de nerespectarea drepturilor fundamentale de cetățeni europeni. În ce alt caz ar mai permite acest Parlament să se întâmple acest lucru? Mi se pare foarte ciudat faptul că membrii Comisiei pentru Transporturi nu au acceptat oportunitatea oferită de colega mea, doamna Foster, în amendamentele sale și nu au votat pentru a se pune capăt aceste discriminări propuse de Comisie

Olga. Doamna Olga Șehlanova, mulțumesc. Domnule comisar, stimat stimați colegi, dați-mi voie să încep prin a mulțumi raportorului nostru, domnul Bach, pentru uh, calitatea muncii uh, depuse uh, la îmbunătățirea acestui regulament în avantajul drepturilor pasagerilor companiilor aeronautice pentru că uh, în clipa de față uh, doar 2% uh, dintre pasagerii care au făcut plângeri pentru a obține compensații au reușit să le și obțină. Eu salut tocmai de aceea faptul că raportul îmbunătățește și nivelul informațiilor în favoarea pasagerilor și în ce privește uh, uh, biletele de avion, cred că ele ar trebui să conțină informații privind drepturile pe care pasagerii le obțin când achiziționează un asemenea uh, bilet. Pentru că uh, este important ca și ei să știe că au dreptul să fie compensați chiar în situații în care companiile intră în insolvență. Au existat asemenea situații eu uh, cred că uh, statele uh, membre acum vor trebui să respecte dreptul pasagerilor de a fi compensați și fără să se adreseze instanțelor în acest scop. Mulțumesc. Următorul vorbitor, domnul Watson. Domnule președinte, reprezint sud-vestul Angliei și Gibraltarul. Acesta este una dintre ultimele măsuri în domeniul aviației uh, din Uniunea Europeană care încă exclude Gibraltarul din domeniul său de aplicare. După acordul la Cordoba din 2006, uh, Spania a spus Comisiei că nu va mai dori excluderea Gibraltarului din uh, aceste măsuri pentru aviație. Recent a transpus în dreptul național un acord Open Skies care includea și Gibraltarul, dar um, Propunerea Comisiei de legislație revizuită încă exclude Gibraltarul și excluderea Gibraltarului trebuie eliminată. Problema a fost pusă deja în Consiliu și în Comisia pentru Transporturi de mine și de alții. Și atât în Consiliu cât și la, aici la transporturi, oamenii au întrebat de ce vorbim despre dispută de suveranitate când noi trebuie să vorbim despre drepturile pasagerilor. Răspunsul este aici e vorba de drepturilor, drepturile tuturor cetățenilor europeni din Gibraltar, din Spania și din alte părți care folosesc aeroportul din Gibraltar. De aceea cer colegilor să voteze amendamentul 171 107, până la 174 pentru a elimina clauza de excludere a Gibraltarului și astfel să sprijinim cetățenii din Gibraltar care se simt lezați. Mulțumesc, are cuvânt cuvântul acum domnul Zile. Mulțumesc, domnule comisar. Aș începe prin a mulțumi uh, domnului Bach pentru uh, îndeplinirea acestei sarcini uh, dificile. Și Aș face referire la câteva aspecte legate de drepturile pasagerilor. În primul rând, eu uh, cred că există dificultăți la nivelul companiilor să uh, mai uh, refuze eh, până la urmă intrarea la bord a pasagerilor care au bilete. Să ne gândim care este situația atunci când ai un bilet la teatru um, ți-ai cumpărat mai multe bilete, ți se uh, refuză oare dreptul de a asista la spectacol dacă nu te-ai dus la unul din spectacolele pentru care aveai bilete. E bine, eu cred că uh, din acest punct de vedere lucrurile trebuie să fie uh, îndreptate. De, inclusiv în ce privește circumstanțele speciale s-au făcut modificări. Domnul Pircăracu. Domnule președinte, domnule comisar, în interesul milioanelor de pasageri care circulă zilnic prin Europa, um, uh, cred că putem demonstra acum cât de important este Parlamentul European, pentru că uh, acum am găsit uh, o multitudine de soluții foarte binevenite și sper că mâine să le votăm. Sunt soluții care îmbunătățesc propunerea Comisiei și contribuția raportului autorului din acest punct de vedere a fost esențială. Uh, ce s-a obținut în esență? Și mă voi referi doar la câteva aspecte. În primul rând, am reușit ca uh, plățile compensatorii atunci când uh, sunt întârziate zborurile să fie îmbunătățite, în principal să fie mărite. Deci uh, eu cred că un uh, bilet de aici înainte care uh, conține mai multe segmente de asemenea să poată fi valorificat chiar dacă primul segment nu a fost efectuat. Iar în ce privește zborurile anulate, ele vor fi scuzabile doar în anumite condiții care sunt foarte bine definite, acele circunstanțe, situații de uh, cauză majoră. Deci, uh, eu cred că uh, există uh, de asemenea îmbunătățiri în ce privește informarea pasagerului, să existe ghișee în care să ai un punct de contact pentru a te informa și, ca atare, cred că aceste soluții sunt toate binevenite și favorabile pasagerilor. Mulțumesc, domnul Leichtfried. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar și eh, domnule raportor, vă felicit pentru că eh, a fost o eh, activitate laborioasă și până la urmă am ajuns la îmbunătățirea propunerii comisiei care inițial era mult mai favorabilă industriei din acest domeniu. Noi am reușit acum să schimbăm unele lucruri în elemente esențiale, de pildă în ce privește bagajul de mână. Uh, de asemenea, au fost clarificate situațiile de forță majoră și uh, de asemenea, uh, situația pasagerilor care rămân izolați undeva pentru că anumite zboruri au fost anulate. Deci, eu cred că am reușit să progresăm din acest punct de vedere, iar cei care au uh, un bilet care prevede uh, folosirea mai multor zboruri uh, și nu au putut să efectueze un segment de asemenea, acum vor avea dreptul să continue călătoria uh, în baza biletului plătit. Eu cred că uh, Uh, în felul acesta venim în întâmpinarea uh, inclusiv a alegătorilor noștri pentru că cetățenii vor fi cei care beneficiază de aceste reglementări. Mulțumesc foarte mult, domnul Higgins. Mulțumesc, domnul președinte, ca și antevorbitorii mei. Aș dori să îl felicit pe colegul și prietenul meu, George Bach, pentru tot ce a făcut pentru acest raport. O treabă excelentă. Domnule președinte, Uh, după cum știm cu toții, industria uh, aeronautică a trecut prin schimbări radicate care a dus la o creștere a numărului de zboruri și o piață europeană liberalizată. E un lucru foarte bun pentru o țară Uh, îndepărtată ca Irlanda, care ține, depinde foarte mult de aviație, de zboruri. Dar uh, trebuie să reglementăm, reglementăm foarte bine situația. Avem uh, practici comerciale neloiale cu consecințe neplăcute pentru pasageri. De la intrarea regulamentului în vigoare în 2004 au apărut probleme în legătură cu interpretațiile variabile care rezultă din aceste zone gri și din lacunele din regulament. Pasagerilor le este greu, în primul rând, să, își, să se asigure că drepturile lor le sunt respectate. Uh, de multe ori pasagerii nici măcar nu sunt la curent în legătură cu drepturile lor pentru că companiile aeriene nu le furnizează informațiile necesare. Parlamentul și-a exprimat uh, uh, poziția de mai multe ori în legătură cu punctele sus exprimate în contextul rezoluțiilor din 2012. De aceea, domnule președinte, salut claritatea acestui raport. Faptul că se impun compensații și eliminarea acestei uh, condiții foarte stringente de uh, un singur bagaj de mână. Sunt, uh, e vorba de măsuri favorabile pentru regiunile îndepărtate, precum regiunea pe care o reprezint eu. Mulțumesc. Doamna Switch. Cestume. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de nou stat membru, Cetățenii din, având în vedere că Croația este un nou stat membru, cetățenii mă întreabă de multe ori ce face Parlamentul European pentru noi. Eu cred că acest raport va arăta cetățenilor ce facem noi pentru ei. Eu vin din Croația, după cum știți, și 50% din PIB-ul nostru vine din turism. Traficul aerian este foarte important pentru turism. Eu sunt din Dubrovnik și noi depindem de turiști care vin pe cale aeriană. De aceea acest subiect este foarte important pentru mine. Și mă bucur de faptul că acum uh, drepturile cetățenilor va fi mai bine aplicate, cetățenii vor avea dreptul la informare, la compensare. Cred că uh, pragul de trei ore este un compromis bun Cred că pasagerii trebuie să beneficieze de toate drepturile um, menționate de domnul Bach în raportul său. Doresc să-l felicit pe raportor pentru excelentul său raport și sper că vom continua să facem eforturi pentru a îmbunătăți drepturile pasagerilor, nu doar acum, în pragul alegerilor, ci și pe viitor, să nu ne uităm interesele. Toate aceste reguli trebuie puse în aplicare în mod echitabil în întreaga Uniune Europeană, pentru că aici e vorba de drepturile consumatorilor, în acest caz pasagerii aerieni. Mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Adam Coșa. Bach kollégám az elmúlt években kiváló munkát. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Um, raportul domnului Bach este excelent. Domnul Bach a depus foarte multe eforturi în ultimii ani în uh, acest domeniu al drepturilor pasagerilor. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani vorbeam despre drepturile pasagerilor pentru în mm, călătorile cu autocarele și mm, pentru mine a fost uh, o dezbatere foarte importantă. A trebuit să explic uh, tuturor uh, că mm, situația călătorilor cu dizabilități este diferită de cea tuturor călătorilor și aș dori să mulțumesc Parlamentului European că în raportul actual face, face diferența între aceste două tipuri de călători spre deosebire de propunerea Comisiei. Cred că, într-adevăr, în propunerea Parlamentului trebuie să reiese foarte clar acest, uh, această diferență. Aș dori să salut uh, ameliorările drepturilor uh, uh, pasagerilor cu dizabilități. Companiile aeriene sunt astfel obligate să furnizeze uh, servicii de calitate pasagerilor cu dizabilități și trebuie de asemenea să Um, pună la dispoziție acestor uh, călători un uh, sistem foarte transparent de drepturi și de obligații. Aș uh, dori să salut și contribuția ONG-urilor și altor organizații și aș dori să salut și faptul că legislația necesită un serviciu la persoane pentru că acum vorbim de egalitate. Melted. Mulțumesc. Are cuvântul domnule Andreas Schwab. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aș dori să felicit Comisia pentru inițiativa pe care a luat-o să uh, facă propunerea aceasta a Parlamentului, pentru că fără această propunere, de fapt, drepturile pasagerilor ar fi fost uh, o sursă de câștig pentru avocați și nu asta ne doream în Europa. Sigur, propunerea Comisiei eh, a necesitat în anumite puncte îmbunătățiri. Din acest punct de vedere, Parlamentul și-a făcut lecțiile. Dar problema fundamentală pentru pasagerii din Europa nu înseamnă ultimul euro din compensație. Problema esențială este ca eh, dacă și-au planificat să ajungă undeva, să poată să o facă. Deci punctualitatea este o problemă. Nu vrem să creăm baricade uh, și scuturi de protecție uh, bazate pe compensații. Noi dorim să determinăm companiile să facă toate eforturile necesare pentru ca pasagerii să poată să călătorească punctual. Sigur, și plata compensațiilor trebuie să Uh, fie asigurată și trebuie de asemenea să existe un punct de contact pe aeroport, pentru că și mie mi s-a întâmplat uh, dacă un zbor a întârziat cu trei ore să nu mai uh, prind legătura și să se invoce cazuri de forță majoră care au scutit compania să mă despăgubească. Deci eu cred că trebuie în continuare să facilităm accesul consumatorului consumatorului la a-și impune drepturile. Mulțumesc, spune președintele. Trecem la procedura chestiei. Pot accepta cinci înscrieri. Încep cu domnul Banchi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dragi colegi, aș dori să-mi exprim și, exprim și eu uh, recunoștința față de domnul Bach pentru raportul foarte important pe care l-a elaborat. Anual, Traficul uh, aerian crește exponențial și această tendință va continua și de aceea cred că este foarte important să ne asigurăm că condițiile de călătorie pentru pasageri uh, se fac în, în, în condiții de siguranță. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că nu există întârzieri, că zborurile uh, sunt punctuale și trebuie să ne asigurăm că și compensațiile pentru călători uh, le sunt garantate pentru ca companiile să ia în serios această obligație care le revine. Conform acestui text uh, legislativ, uh, se impune crearea acestor puncte de contact la care pasagerii să ceară compensații. Mulțumesc, domnul Brenegas, doamna Brenegas, acum. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, având în vedere comportamentul unor companii aeriene, despre care îmi vorbesc uh, mulți cetățeni Irlandei, uh, cred că această modificare a legislației uh, vine la timp. De multe ori, companiile aeriene nu oferă um, pasagerilor asistența uh, pe care îi obligă să ofere um, legislația europeană și exploatează faptul că cetățenii nu-și cunosc drepturile. Uh, mai multe um, cauze de la Curtea de Justiție a, ne forțează uh, să facem regulile mai stricte și să clarificăm obligațiile companiilor aeriene. Astfel, compensarea pentru întârzieri este clar introdusă și conform uh, deciziei Curții de Justiție și se prevăd punctele de declanșare a asistenței. Vă mulțumesc, domnule președinte. Danke. Herr Mikolaschik. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Nicolavšič. Dankeschön. Eh, letecká doprava sa na liberalizovanom európskom trhu stala prístupnejšou pre všetkých cestujúcich. Mulțumesc, domnule președinte. Piața sectorului eh, aerian din Europa e, a fost liberalizată și consecința normală ar trebui să fie uh, condiții ideale de zbor pentru călători. Dar, din păcate, situația nu stă chiar așa. Pentru că multe companii, uh, companii practică, au practici uh, Uh, comerciale abuzive și aceasta în detrimentul drepturilor uh, consumatorilor. De asemenea, uh, lacunele juridice pun bețe în roate pasagerilor ale căror drepturi nu sunt respectate. Cred că e foarte important ca călătorii Uh, să poată să uh, ia zborul de întoarcere chiar dacă nu au folosit biletul adus, de exemplu. Aș dori să salut și faptul că companiile aeriene trebuie să uh, îi informeze pe călători în legătură cu drepturile lor la timp. De asemenea, salut această idee a unui formular standard de reclamații pentru un european în toate limbile. Mulțumesc, domnul Danilis, acum. η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού. cred că o asemenea um, ajustare a regulamentului a fost foarte necesară, dar eu cred că regulamentul trebuie să fie și transpus în practică, pentru că, într-adevăr, au existat probleme foarte mari până acum. Un număr mic de pasageri care ar fi fost îndreptățiți la compensații uh, Um, au putut să și beneficieze de ele. De aceea, grupul SD a propus noi măsuri care să consolideze această uh, componentă de compensare a pasagerului, de uh, punere în aplicare a drepturilor uh, călătorilor, de a respecta dreptul lor de a-și continua călătorile.

Mulțumesc, au fost cinci intervenții. În timpul dezbaterii, alte uh, trei persoane uh, au semnalat dorința de a interveni. Prima, doamna Ria Omenreuten. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îl felicit pe domnul Bach pentru rezultatul excelent pe care l-a obținut prin raportul său. Mă bucur și de faptul că amendamentul uh, domnului Bach a fost reținut amendamentul care vorbește despre soluționarea litigiilor, pentru că organismele naționale, deocamdată, Uh, nu uh, fac decât uh, anunțuri, optează pentru anunțuri publice, ceea ce nu ajută um, călătorii. Deci e foarte important să avem acest sistem de soluționare a litigilor care le, să le permite călătorilor să um, obțină câștig de cauză fără să trebuiască să meargă la tribunal. În al doilea rând, în țările de jos, noi avem o oarecare experiență în ce privește această soluționare a litigilor, dar nu erau uh, condiții egale pentru toată lumea. Deci acum uh, această prevedere a devenit o obligație pentru toate companiile aeriene. Sper uh, că vom ține de acest punct cu dinții la negocierile cu Consiliul. Doamna Cadenbach, mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, salut și eu uh, numărul mare de amendamente și raportul Bach pentru că um, este de pildă posibil de aici înainte pentru persoanele cu dizabilități să se deplaseze până la avion uh, cu uh, scaunul pe rotile de pildă și uh, este important de asemenea faptul că pe viitor vor exista persoane de contact pe aeroporturi care să lămurească pe pasageri în legătură cu drepturile lor și cu soluțiile care se găsesc pentru ei. De asemenea, Ă, există persoane care zboară pentru prima dată sau persoane vârstnice care nu au neapărat acces la internet și pentru care este foarte dificil să obțină informații precise legate de drepturile pe care le au, de posibilitățile de cazare care ar exista pentru ei dacă trebuie să rămână peste noapte în preajma aeroportului. Mulțumesc, doamna Șaldemoze. Tak for det. Er Vă mulțumesc. E foarte ciudat faptul că astăzi ne aflăm în această situație. Pentru că deja Uniunea Europeană are reguli privind drepturile pasagerilor în caz de anulare sau întârziere a zborurilor. Problema este că aceste drepturi nu sunt aplicate. De aceea un lucru bun faptul că Comisia a dorit să clarifice aceste reguli. Dar, în același timp, ă, comisia um, face regulile mai puțin stricte. Asta nu e bine deloc. Noi, Parlamentul, am încercat să îmbunătățim, să modificăm textul, dar eu cred că uh, nu mergem suficient de departe. Noi trebuie să apărăm, să apărăm drepturile pasagerilor. De ce o grevă este o circunstanță extraordinară? De ce companiile nu își tratează personalul cum trebuie ca, să, ca acesta să nu facă grevă? Pasagerii Încheiem aici procedura Catch the Eye și îi dau cuvântul la, cum domnului comisar. Domnule președinte, vă Mulțumesc pentru această dezbatere. Mulțumesc pentru contribuțiile prețioase și aștept până răbdare să continuăm cu uh, acest proces constructiv, cu acest uh, schimb constructiv cu Parlamentul și sperăm și că Consiliul va reuși să își uh, exprime poziția pe marginea acestui text legislativ foarte important pentru noi, astfel încât negocierile interinstituționale să poată să înceapă cât mai repede, de fapt imediat după alegerile europene. În încheiere, aș dori să spun că uh, pentru Comisie, revizuirea regulamentului cu privire la drepturile pasagerilor reprezintă un pas important înainte pentru pasageri. Este un regulament mai clar, mai uh, ușor de pus în aplicare, care se bazează pe experiența pe care am, am acumulat-o, mai ales în timpul crizei uh, norului de cenușă. Aș dori să vă mai spun și că am încercat să obținem și noi un echilibru între drepturile uh, pasagerilor și drepturile companiilor aeriene, pentru că nu trebuie să uităm că uh, companiile aeriene operează în, uh, într-un mediu destul de dificil, nu foarte ostil și <laughs> nici ele nu sunt dușmanii pasagerilor, ele își doresc să-i transporte pe călători în condiții cât mai bune, deci trebuie să obținem un echilibru. Din punctul nostru de vedere am încercat să evităm mai ales anularea zborurilor, care e situația cea mai groaznică uh, în care se poate afla un călător sau o companie aeriană în același timp. Deci, ca să-i ducă pe călători acasă sau unde vor să meargă ei, e o, a fost o prioritate pentru noi în timpul dezbaterilor și în timpul pregătirii acestui uh, dosar foarte important. Vă mulțumesc! Last but not... Mulțumesc, iar acum raportorul, domnul Bach. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc tuturor colegelor, colegilor pentru sprijinul larg de care mă bucur. Obiectivul nostru a fost să elaborăm un raport ambițios, un raport curajos și acest lucru ne-a reușit. Iar acum sper că și uh, membrii uh, Consiliului European vor fi mai ambițioși și vor trata acest dosar în interesul pasagerilor. Sigur, unele companii aeriene au reacționat deja la solicitările noastre în ce privește bagajul de mână, la diversele companii, deja s-au schimbat regulile. Și e foarte bine că se întâmplă așa. Iar în ce privește dezbaterea, mă voi referi la câteva aspecte pe care nu am putut să le menționez anterior. Eu nu cred că este valabil că vor avea de aici înainte costuri mult mai mari, cheltuieli mult mai mari companiile, pentru că până acum doar 2% dintre pasagerii care au făcut plângeri au și fost compensați. Și uh, mă bucur că toți colegii mizează acum și pe o rezolvare a litigiilor în afara instanțelor, pe o rezolvare alternativă. Uh, uh, dar și eh, până acum cred că instanțele nu au avut foarte mult de lucru. În ce privește instrumentele muzicale, eh, eh, eu nu am mai avut timp să mă refer și la aspecte legate de planuri de urgență care pot să apară și la formulele de rerouting. Dacă s-ar întâmpla să fie anulate de aici înainte mai multe curse. Eu nu cred că există acest uh, risc. Companiile din acest punct de vedere uh, sunt uh, bine organizate în rețele care funcționează și eu cred că probleme tehnice mici se pot rezolva cu o întârziere de maximum 3 ore. Mulțumesc tuturor pentru buna colaborare. Mulțumesc tuturor vorbitorilor. Încheiem aici dezbaterea. Votul va avea loc astăzi la ora 12 și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul Moraes, condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în vederea ocupării unor locuri de muncă sezoniere și dau cuvântul raportorului.